So, colleagues, we're, um, good afternoon. We're going to begin. Salutări, dragi colegi, vom începe numai că președintele a întârziat uh, și vă rog să mă scuzați, e o zi din acelea în care ți se întâmplă de, de toate și îmi cer scuze. Oricum, nu sunt mulți colegi în sală. Știți? Dumneavoastră sunteți, dacă, dacă, ar, dacă aș avea o decorație pe care să, să vă decionez, v-aș, aș face-o cu mare plăcere, v-aș decora pentru că sunteți unicul coleg în sală pentru moment. Și personalul de asemenea care ne ajută va fi decorat pentru prezență. Oricum vă mulțumesc poate că avem o problemă pentru că era prevăzut să începem la orele 14. Dar, în mod normal, începem la orele 15, deci s-ar putea să fie probleme și unii să nu vină. Oricum, scuze, vă rog, vă rog să mă scuzați, a fost o zi neobișnuită, am avut un volum suplimentar de muncă, vă rog să ne scuzați și vă rog și oaspeții să ne scuze care au venit astăzi alături de noi. Sigur că reuniunea se transmite pe internet Probabil că se uită multă lume pe internet, mai ales pentru că e joi și uh, mulți pleacă sau au plecat deja și suntem urmăriți online. Deci de aceea e important să uh, continuăm reuniunea. Domnule Bodi, uh, văd că face plăcere să fiți aici pentru întreaga durată a reuniunii sau majoritatea, da, e bine. Mai avem un membru aici. That's not another, we just have one full member. Okay. That's good. E bine? Bun. Așadar, dacă toată lumea e de acord, continuăm. Nu știu, n-am mai avut niciodată o asemenea penurie de membri, dar motivul e structural, așa a mers întreaga zi. Am avut și votul pe PNR astăzi, au venit foarte mulți și apoi au plecat. Deci au fost multe schimbări în structura reuniunilor de astăzi. Așadar, haideți totuși să începem cu punctul numărul 7 și punctul numărul 8 și punctul numărul 9. Uh, evaluarea amenințării criminalității organizate pe internet, IOCTA. Este o prezentare a raportului din 3 septembrie. Avem uh, directorul adjunct al uh, operațiunilor IPOL, domnul Fangemer. Vom examina un studiu în legătură cu criminalitatea pe internet și cibersecuritatea Uh, în Uniunea Europeană și nu numai, amenințările și reacțiile politice. Mi se va face o prezentare a studiului de către doctorul van der Mullen și doamna eu din partea RAND Europe. Așadar, va fi o dezbatere comună Întâi dăm cuvântul domnului Fan Gamer, care este director adjunct al Europol, care ne va prezenta ultima evaluare Europol privitoare la amenințarea prezentată de crimă organizată pe internet, criminalitate organizată pe internet, poate 10-15 minute și apoi vom trece la domnul Jean de Boz. Așadar, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru că m-ați uh, invitat să vă prezint acest studiu. Ați vorbit despre PNA și, dacă îmi permiteți, aș începe cu un alt dosar pe care l-ați finalizat acum mai puțin de o săptămână, și anume regulamentul Leopold. Aș dori să vă mulțumesc uh, tuturor membrilor comisiei și domnule, domnului președinte, felicit pe domnul Diaz de Mera pentru excelenta muncă și pentru noi foarte importantă. A fost uh, un dosar foarte complicat, cu implicații transversale, dar datorită președinției luxemburgheze l-am încheiat cu succes. Probabil e și un, un uh, punct pe care vom discuta astăzi. Trebuie găsit un echilibru între cadrul juridic pe de o parte și pe de altă parte salvgardarea libertăților civile și libertăților fundamentale ale cetățenilor noștri, astfel încât trebuie să ne exprimăm uh, recunoștința pentru realizarea în cauză. Însă, oricum, acum vă voi face o prezentare a uh, amenințărilor de pe internet uh, din perspectiva noastră, Europol, și să prezint cu ce provocări ne confruntăm în acest domeniu. Mm. Directorul meu a fost aici luna trecută, a vorbit despre terorism, fost invitat să discute și despre criza migrației, relațiile externe, însă cred că astăzi avem de-a face cu al, treilea subiect operațional, criminalitatea pe internet și întotdeauna vă stăm la dispoziție și vă prezentăm uh, activitatea noastră. Câteva cuvinte în legătură cu Centrul uh, European uh, pentru Criminalitatea Cibernetică, lansat în ianuarie 2013 pentru a consolida uh, uh, reacția europeană la adresa uh, cibercriminalității, să avem și o strategie europeană în acest sens. Asta a demarat în 2013, în linie cu mandatul primit de la UE. Am, ne-am bazat pe mm, experții existenți deja și am aplicat Europol un model pentru a coordona combaterea criminalității cibernetice și Europol uh, și acest uh, institut IOCTA au sarcina de a fi o platformă de schimb de informații. Ne bazăm pe mai mult de 200 de ofițeri de legătură din 28 de state membre și 35 de state nemembre. Avem și un centru de coordonare pentru uh, operațiuni de poliție internaționale. Uh, Lucrăm cu număr de parteneri internaționale, lucruri despre care vom spune câteva cuvinte, cum ar fi Interpolul, cu țări cum ar fi SUA, uh, Norvegia și altele. Și, din nou, vreau să menționez aici că operăm uh, într-unul din cadrele cele mai robuste de protecție a datelor uh, din universul polițienesc și poate fi totuși îmbunătățit la nivel european. Ne concentrăm pe trei domenii pe care le vom Uh, menționa uh, fur de identitate, carduri contrafăcute, trafic de droguri, arme, apoi exploatarea sexuală a copiilor și, în final, atacuri cibernetice care afectează infrastructura critică și sistemele de informații din Uniunea Europeană, dar și la scară globală. Făcând aceasta, am susținut în 2015 deja mai mult de 100 de operațiuni de profil înalt, cu un staff de 77 de membri una din inovațiile cele mai de succes. Aș menționa aici, uh, pentru că unul, unul din problemele pe care le-am uh, întâmpinat uh, reprezintă un domeniu în care statele membre înțeleg că trebuie să partajăm informația în mod transfrontalier. E ceva mai mult decât cooperația, cooperarea normală. Trebuie să avem echipe comune pentru cibercriminalitate. GICAT a fost deja anunțată această inițiativă în 2014 se compune din ofițeri de legătură din șapte state membre și patru state non-UE și ei conlucrează pentru a prioritiza uh, obiective de înaltă valoare, dar și anchete, astfel încât uh, nu se aplică o perspectivă națională, ci supranațională, încercând astfel să decidem uh, ce organism este mai bine plasat pentru a rezolva o problemă, Trebuie să spun că lucrarea este bună, inițiativa aparține statelor membre și această abordare nouă, cred eu, că a permis GCAT să încheie mai mult de 10 operațiuni uh, cibernetice transnaționale și în ce privește situația din 2015 avem IOCTA, aici uh, găsim și pe internet, dar vă arăt aici prezentarea, este un produs strategic pentru crimă organizată pe internet, versiunea 2015 prevede perspectiva din punct de vedere al autorităților de poliție, ceea ce este diferit de alte perspective, mai ales din domeniul privat. Scopul documentului e uh, să prezinte o imagine strategică a peisajului în ce privește crima pe internet și să informeze politicienii în legătură cu ultimele evoluții și problemele sau succesele întâmplate se bazează pe contribuții din partea 28 de state membre, dar și din partea industriei private și a sectorului financiar și academic, universitar. Care sunt informațiile cheie ale acestui studiu? În primul rând, criminalitatea cibernetică nu e niciun secret sau o noutate, dar e că rămâne o industrie solidă, care devine din ce în ce mai agresivă și ăsta este un element nou din punctul nostru de vedere, e un semn al modului în care criminalitatea organizată uh, acționează mai bine pe internet, uh, iată, uh, șantaj la adresa companiilor și a persoanelor fizice, e un mod deschis și nu mai este deloc secret cum se comit aceste infracțiuni pe internet din cauza disponibilității uh, um, serverelor, niște atacatori care nu au neapărat multe cunoștințe pot să achiziționeze instrumentele de a, de a, pentru a comite astfel de infracțiuni și devin din ce în ce mai agresiv pe internet. În doilea rând, uh, atacuri de tip ransomware sau cryptoware au devenit o amenințare care ai caz victimă aproape două treimele uh, din statele membre, unde se desfășoară anchete. Una din marile operațiuni din, uh, de anul trecut a combătut uh, o rețea uh, de acest gen și a fost, uh, care a fost utilizată uh, ca exemplu de acest tip de uh, șantaj pe internet. About more than one million. A fost vorba la acea vreme de uh, mai mult de un milion de servere. Avem și parteneri privați care au fost implicați. Am identificat și victimele, dar am și ajutat victimele cu o uh, unealtă gratis de decriptare, gratuită pentru decriptare dacă veți deveni, Doamne ferește, victima acestui tip de infracțiune, să știți că există și o soluție. Apoi, Uh, problema este și în domeniul on, uh, bankingului online. Uh, și aici suntem activi și nu e vorba doar de inovări tehnice aici, ci și de lipsa de securitate și de caracter privat din design, plus uh, defecte la managementul acestor uh, programe. Și asta duce la utilizarea continuă a unor uh, unelte deja existente. Uh, apoi, tehnicile de criptare utilizate abuziv reprezintă o altă problemă care se extinde în diverse domenii. În 2015, vă pot da un exemplu, în Europa mai mult de trei sferturi din uh, anchetele criminalității cibernetice uh, au avut ca obiect o formă sau alta de criptare de date. Uh, chiar recent am avut o operațiune recentă coordonată de uh, o echipă comună. 62%, din, 62% din toate mesajele uh, au fost criptate între membre unui grup uh, criminal uh, cu metode de criptare uh, disponibile fără probleme pe internet. Și din punctul meu de vedere asta înseamnă că uneltele tradiționale de poliție pentru a monitoriza comunicările infractorilor devin tot mai puțin eficiente dacă nu sunt aduse la zi. Deci și activitatea de poliție devine, eh, prin forța lucrurilor, mai puțin eficientă. Asta e valabil și când se face o arestare și avem la dispoziție serverul eh, eh, infractorilor. Dacă e criptat, atunci noi avem posibilități limitate de a ancheta și de a pune sub acuzare. Altă problemă, cred eu. Însă, de asemenea, vreau să clarific un punct, pentru că au existat discuții. Europol niciodată nu a solicitat uh, interzicerea criptării. Uh, cei care susțin asta nu sunt bine informați. Trebuie să facem o distinție între comunitatea polițienească din Europa pe care o uh, reprezentăm noi și serviciile de siguranță și de informații, care ar putea avea o altă opinie, care au și o altă poziție. Acum, noi știm exact că fără criptare internetul nu ar funcționa acum și mai ales pe viitor. Din contră, noi cerem ca legiuitorii să ne ajute pentru a echilibra puterile uh, comunității polițienești care să continue să contribuie la uh, anchetele și la punerea sub acuzare a și la inculparea uh, făptașilor și la asigura drepturile victimelor. Și cred că există un, un număr de măsuri alternative pe care le-am putea adopta pentru a găsi acest echilibru fără a submina dezvoltarea tehnologiei. Deci, noi suntem în favoarea armonizarea legislației în ce privește um, divulgarea obligatorie a datelor. Bun, haideți să mă întorc la IOCTA. Ce vedem noi e că infractorii din ce în ce mai uh, des utilizează moneda virtuală Bitcoin uh, pentru tot felul de infracțiuni pe internet și credem că ar trebui să aplicăm uh, aceleași uh, reglementări în acest domeniu ca în cazul uh, infracțiunilor legate de orice monedă, nu neapărat virtuală. Diligența normală și cunoașterea clienților ar putea fi partea soluției. Apoi, înainte de finalul prezentării mele, încă mm, câteva informații. Numărul de date publicate crește. Ingineria socială devine un instrument eficient domeniul fraudei vedem că există evoluții îngrijorătoare în ce privește abuzarea copiilor. Ehm, din ce în ce mai mult ă, astfel de cazuri sunt transmise live în scopuri comerciale. Și asta devine o problemă din ce în ce mai mare pentru tinerii cetățeni ai Europei și pentru viitorul lor. Deci, în concluzie, câteva recomandări ale raportului. Deci pentru a fi eficienți în combaterea crimelor, uh, criminalității pe internet, legiuitorul trebuie să uh, ne acorde instrumentele potrivite pentru a investiga, pentru a încheta uh, făptuitorii, pentru a decripta programele criptate și pentru asta e nevoie de o mai mare cooperare cu sectorul privat, sectorul financiar, dar și cu mediul universitar, științific, Apoi trebuie să ne concentrăm mai mult conștientizare, pe prevenire, pe formare, pe construirea de capacitate, deci de cap, uh, apoi uh, protecția și sprijinul victimelor abuzului minorilor uh, trebuie să capete mai mare informanță, e nevoie și de legislație armonizată la nivel european, e să adoptăm măsuri pentru a atenua efectele criptării, apoi un regulament pragmatic pentru monedele virtuale, și uh, o reformă a legislației păstrării datelor. Astfel, cred că putem găsi echilibru corect între viața privată și apărarea și aplicarea legii. Dar ai nevoie pentru asta de curaj politic și de un puternic simț al răspunderii pentru a uh, găsi un consens public atât de necesar după cazul Snowden. Uh, viețile noastre din ce în ce mai mult se petrec online și asta se întâmplă, asta e valabil și pentru infracțiuni și cetățenii noștri trebuie protejați la fel cum sunt protejați în viața reală și Europol are un rol important de jucat aici. Vă mulțumesc! Thank you very much. <coughs> Mulțumim foarte mult! Urmează domnul John, domnul John Desbos de la ULB, Universitatea Libre de Bruxelles. El este de la Centrul pentru Conflicte, Libertăți și Securități și va vorbi despre provocările cibercriminalității. 10 minute. Mulțumesc, vă rog frumos să v-am pregătit și o prezentare, dacă ați putea să uh, o puneți pe monitor. Great, thank you. Uh, good afternoon. Uh, on behalf of my colleagues, I would... În numele colegilor mei vreau să mulțumesc uh, membrilor LIBE pentru faptul că ne-au invitat să vă prezentăm un studiu în ceea ce privește uh, provocările din domeniul combaterii cibercriminalității. Primul slide. Am fost rugat să ne axăm în special pe problema criptării, a anonimizării în software și a Uh, monedelor de tip uh, criptic. Avem o politică europeană în acest sens. Uh, Comisia Europeană a considerat că cibercriminalitatea este una dintre priorități, una dintre marile îngrijorări în noua sa perspectivă și se constată pentru anul 2014, așa cum a spus și colegul meu, că din ce în ce mai mult uh, datele cu caracter personal sunt uh, uh, fac obiectul unor infracțiuni. Și, nu în ultimul rând, e vorba de ce măsuri se impun uh, în acest domeniu controversat. Sunt agenții de implementare din SUA și din Europa care consideră că internetul poate să treacă într-o eră neagră pentru că există software de anonimizare, decriptare și criptomonedă. Mai ales în SUA se cer prerogative sporite și um, acces excepțional la codurile de pentru conținutul pe care îl utilizăm noi astăzi, toată ziua, WhatsApp, Facebook, Messenger și multe altele. Vedem mesaje puternice în Europa în, ultimii, în ultimele săptămâni, ca o reacție la atacul de la Paris din 13 noiembrie, mai ales în, cu atât mai mult în acest domeniu. Încep acum cu ce am găsit noi. La nivelul combaterea activităților uh, infracționale, vedem că totul e legat strâns de politică, nu neapărat de tehnică. E nevoie de un cadru juridic ferm care să garanteze respectarea drepturilor, pentru că de aici pornește orice combatere eficientă a cibercriminalității. Și avem uh, aici trei feluri de rezultate. E vorba de faptul că de, de rolul internetului cu privire la ce se întâmplă în combaterea cibercriminalității. E o mare provocare ceea ce se întâmplă acum cu anchetarea faptelor penale cibernetice, dar uh, nu înseamnă că e nevoie de uh, măsuri radicale. La Eurojust și la Europol am uh, întrebat în stânga, în dreapta și ne-am dat seama că aceste măsuri impun uh, dezvoltarea unor competențe tehnice care nu sunt întotdeauna de la sine înțelese în statele membre sau la nivelul autorităților. Ce se întâmplă cu înarmarea cibernetică a părților combatante? Vedem că sunt mesaje utilizate în interese personale și, așa cum spune Europol, Mare parte din uh, infracțiunile cibernetice profită de vulnerabilități uh, știute de multă vreme, așa cum a spus antevorbitorul meu. E vorba de vulnerabilități umane cu tot felul de uh, manipulări sociale, nu neapărat tehnologice. E important să combatem cibercriminalitatea cu acces uh, Uh, dar nu cu acces la date criptate. De fapt, acest lucru este contraproductiv și s-a dovedit că accesul excepțional la date criptate ar introduce un nou strat de vulnerabilitate. Ar fi pus în pericol siguranța online. Nu, așadar, internetul nu este principala problemă aici. Colegii mei uh, vă vor vorbi despre studiul pentru cibersecuritate. Nici noi nu am găsit uh, o legătură neapărată între cibercriminalitate și preocupările care există în acest sens. Cibercriminalitate înseamnă diferite lucruri întreprinse de diferiți actori și adesea se ajunge la măsuri contradictorii. Cu privire la uh, întunecarea internetului, uh, nu știu ce să vă spun. Mi se pare că n-a fost analizată rațional situația. Mă refer la măsurile împotriva cibercriminalității acum. Sunt măsuri afectate de aceeași problemă generală, pentru că nu a fost identificată cibercriminalitatea cum trebuie. Sunt diferite categorii de delicte. Sunt mai multe studii aici la Comisia Libe în acest sens. Mi se pare că nu sunt clar, definit, nu sunt clar definiți termenii și din acest motiv sunt afectate prioritățile de cibersecuritate. Politica europeană aferentă e formată din măsuri nelegislative și de tot felul de zone gri. Și eh, de zone, mă scuzați, de zone legislative în dezvoltare. IC3 a fost creat în mandatul Europol pentru a susține anchetele din statele membre. Din septembrie 2014, IC3 ține și de GCAT, un grup de lucru special cu ofițeri de legătură din statele membre și parteneri uh, non-europeni de implementare. GCAT uh, întreprinde acțiuni de uh, acțiuni transfrontaliere pentru că se consideră că cibercriminalitatea este o acțiune transfrontalieră. Identificăm aici potențiale tensiuni la nivelul abordării pentru că e o, e o mm, activitate care vizează o întrerupere și nu neapărat urmărirea în instanță, întreruperea activităților cibercriminale, cu rezultate mai mult sau mai puțin clare. E nevoie să existe clarificare juridică. Mulțumesc. Următorul slide. Și ajung la ultimul set de uh, rezultate specifice ale studiului cu privire la provocările juridice față de cibercriminalitate. Cibercriminalitatea adesea impune o oarecare viteză în colectarea de dovezi. Asta înseamnă că trebuie să existe un cadru de cooperare care să se bazeze pe asistență reciprocă, dar uh, aici lucrurile merg mult prea încet și prea greoi. Tehnologia accelerează lucrurile, iar procedurile în acest sens trebuie să se accelereze și ele. Nici noi, uh, nimeni nu oferă stabilitate aici, nici noi, nici Consiliul. Nu se găsesc dovezi clare uh, în acest sens. Și există o discuție cu privire la posibilitatea de a avea un acces mai direct la informațiile deținute de sectorul privat. A avut loc un prim raport anual IC3 și acolo se stipulează că sectorul privat uh, nu prea um, prezintă cazul de cibercriminalitate, mai ales că este frică că strică reputația. Și raportul spune că pentru ca la nivelul implementării legii să putem obține uh, dovezi clare, e nevoie să cooperăm cu sectorul privat. Apar uh, probleme în acest sens, mai ales dacă utilizăm dovezile în justiție. Sunt cereri care uh, Uh, de exemplu, uh, către companii care le pun într-o dificultate în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale. Așa că e nevoie de un cadru actualizat înainte de orice altă măsură adițională. Acest lucru este strâns legat de adoptarea regulamentului pentru protecția datelor și de directiva în ceea ce privește procesarea datelor în vederea implementării legii. E cu atât mai de actualitate de când uh, avem și Convenția de la Budapesta, care a fost identificată ca fiind cel puțin problematică, mai ales la nivelul protecției vieții private. Următorul slide. În lumina acestor uh, rezultate avem cinci recomandări, voi sublinia doar trei din acestea. În primul rând a sosit momentul să revizuim uh, infrastructura cu privire la combaterea criminalității cibernetice în Europa, Lucrurile s-au schimbat în ultimii ani cu implicarea sectorului privat și orice alte uh, măsuri ar trebui să aibă în vedere aceste ultime evoluții. E vorba și de cooperarea cu terțele sta părți, state sau sector privat. a trebuit să existe limite foarte clare în ceea ce privește proporționalitatea și drepturile omului. Avem uh, Ordinul European de Anchetă și aici trebuie să ținem cont de uh, Convenția privire, cu privire la cibercriminalitate de la Consiliul Europei. În al treilea rând, cibercriminalitatea n-ar trebui să justifice niciun fel de subminarea uh, normelor de securitate în vigoare, mai ales în ceea ce privește criptarea și anonimizarea. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. And, um... Mulțumesc foarte mult, domnul Van der Mullen și doamna uh, Joe ne vor, de la Round Europe ne vor prezenta, ne vor vorbi despre cibersecuritate în Uniunea Europeană și dincolo de Uniunea Europeană. Aveți 10 minute. Mulțumesc foarte mult. Și din partea noastră, mulțumim foarte mult pentru invitația adresată de a ne prezenta studiul. Vom parcurge obiectivele cheie ale studiului nostru, constatările cheie și opțiunile de politică pe care le-am identificat prin acest studiu. Ce ne propunem să facem? Ne propunem să identificăm uh, principalele amenințări la adresa securității cibernetice din Uniunea Europeană, principalele capabilități în materie și, de asemenea, în Statele Unite. Am vrut să facem, de asemenea, o evaluare a situației cooperării transfrontaliere, precum și percepția eficienței reacției Uniunii Europene. Am să mă refer așadar în această ordine la uh, constatările noastre, provocări, capabilități în, Uniunea Europeană, în Statele Unite și așa mai departe. În ce privește principalele amenințări, este interesant să urmărim constatările din, uh, această, din acest studiu în urma celui prezentat de uh, Europol, IOCTA. Asta pentru că vrem să fie foarte limpede că evaluările se bazează pe probe. A trebuit să facem o comparație între evaluările pe bază, evaluările la adresa uh, amenințărilor. Asta a fost însă greu de făcut, pentru că cel puțin evaluările publice sunt adesea neclare. Ele nu arată, ele nu pornesc de la același cadru de referință, ce reprezintă o amenințare, o vulnerabilitate și cum se leagă cele două. Din acest punct de vedere, nu există o definiție clară a ceea ce uh, luăm în discuție. Pentru unii, un anumit element poate reprezenta o amenințare, pentru alții nu. Un alt element cuprins în studiu se referă la percepția cu privire la ceea ce este considerat o amenințare, care depinde adesea de indicatorii folosiți. În literatură se spune că amenințările cibernetice pot fi inflamate de uh, retorica politicienilor sau a mass media. Și atunci, pe lângă ideea de a compara evaluările existente, ne-am propus să venim și cu sugestii cu privire la un cadru mai armonizat de evaluare a amenințărilor. Tocmai pentru ca acesta să fie mai robust și mai simplu. Mai ales că adesea studiile se folosesc unele de celelalte, există deseori suprapuneri și surse neclare de informații. Și aici uh, am uh, încercat să prezentăm ce ne propunem să folosim ca uh, cadru. Actorii, instrumentele, ce anume poate reprezenta o amenințare, de exemplu, un acces neautorizat sau concentrarea pe o anumită țintă. Sigur, lucrurile acestea sunt deschise discuțiilor, însă noi ne propunem măcar să inspirăm o dezbatere cu privire la un astfel de cadru armonizat. Și acum câteva lucruri concrete despre uh, evaluările amenințărilor. Printre actorii acestor amenințări uh, sunt uh, statele și infractorii cibernetici în principal. Internaționalizarea infracționalității cibernetice, dar și privatizarea acestora. Constatăm la, că există fenomenul acesta al infractorilor cibernetici care cumpără servicii. Însă există numeroase instrumente folosite aici. Malware, troieni în sectorul bancar, E foarte important să vedem cum se leagă acești factori unii de ceilalți. Cum se transpune acest studiu în materie de capabilități cibernetice? Am identificat cinci uh, priorități la nivelul strategiei europene în materie. Reziliență, infracționalitate și apărare în domeniul cibernetic. Și ne-am uitat peste, peste capacitățile agențiilor. În ce, în ce privește reziliența, există o agenție pentru securitate la nivelul Uniunii Europene în care uh, susține Comisia și uh, ajută și statele membre care încă nu și-au înființat autorități în domeniu. Cât privește fondul pentru criminalitatea cibernetică, cred că Europol s-a referit pe larg la acest lucru, iar în ce privește apărarea în domeniul cibernetic, uh, Există un cadru de politică adoptat în 2014 de Consiliu, iar Agenția Europeană pentru Apărare susține dezvoltarea capacităților pentru punerea în aplicare a acestei strategii. În cadrul acestui studiu am vrut să facem o comparație cu Statele Unite. Acolo peisajul este complet diferit, este foarte complex și are o istorie mult mai îndelungată, iar stratificarea instituțională a agențiilor este mult mai complexă decât în Uniunea Europeană. Se, se, poate, se pot spune multe despre schimbul de informații și în interiorul Statelor Unite și, la nivelul stat, și la, în interiorul Uniunii Europene și la nivelul Statelor Unite. Eforturile sunt acum în curs dar, așa cum arătau și antevorbitorii, aici există un posibil conflict cu uh, drepturile fundamentale. Deci, vreau să vă ofer o idee generală despre numărul uriaș, pe acest slide îl vedeți, al agențiilor din Statele Unite. Agenția pentru securitatea uh, națională, Homeland Security, are rolul principal. Și se vorbește și de Departamentul Apărării, dar nu există o singură agenție federală desemnată care să se ocupe de acest lucru. Sigur, există FBI, care joacă un rol foarte important, dar și serviciile secrete, care fac parte din Homeland Security, din Departamentul Homeland Security. Departamentul pentru apărare a publicat anul acesta chiar o strategie în care se arată clar cum se concentrează ei pe capabilități. Și trecem acum la cooperarea transnațională. Cred că este evident cât de importantă este aceasta, atât din prezentarea, din prezentarea mea, cât și din prezentările anterioare acțiunile unilaterale ale anumitor companii demonstrează cum, dacă nu cooperezi cu sectoarele public și privat, ajungi să creezi probleme altora. Deci, cooperarea transnațională este un mod de a reduce posibilele conflicte. Cât privește procesul asistenței juridice uh, reciproce, acesta a fost identificat ca o piedică și ca mai degrabă creând probleme și fiind depășit. Noi um, am urmărit un studiu desfășurat de un institut de studii strategice, cred, care a identificat probe potrivit cărora acest proces se desfășoară timp de ani și nu de luni. Acum vă las pe dumneavoastră să interpretați această informație. Sigur, provocarea rămâne, așa cum spuneau colegii înaintea mea, să identifici un echilibru corect între apărarea vieții private și permisiunea acordată agențiilor uh, de aplicare a legii să asigure apărarea de activitățile de infracționalitate cibernetică. Și s-a văzut că una dintre problemele discutate adesea este uh, reținerea datelor, păstrarea datelor cu caracter personal și respectiv fluxul de informații între sectoarele public și privat și respectiv uh, cu uh, autoritățile de aplicare a legii. În ce privește eficiența, e foarte greu de măsurat, în special pentru că reacția la nivelul Uniunii Europene este încă un proces în curs de dezvoltare. Abia luni, la, la miezul nopții, instituțiile au ajuns la un acord pe marginea directivei NIS. Studiul, a fost, studiul nostru a fost încheiat înaintea acestui acord. De aceea s-ar putea ca unele dintre elementele din studiul nostru să fi fost deja rezolvate între timp. Există anumite conflicte la nivelul uh, uh, abordării europene și aici există loc de mai bine. Înțelegem că directiva NIS încearcă să depășească aceste probleme, însă este foarte important să se concentreze în special pe eficiență. În ce privește abordarea de reglementare, s-a trecut de la voluntariat la obligatoriu și de la informal la formal ceea ce reprezintă și avantaje și dezavantaje. Însă ca o soluție, ca o cale de urmat în continuare, cred că ar trebui ținut seama și de unele și de celelalte. Când am făcut comparația cu sistemul din Statele Unite, dezbaterea privitoare la securitatea cibernetică și la propunerile legislative este mult mai publică în Statele Unite și din acest punct de vedere cred că avem de învățat de la ei. Se discută mult mai mult și în presă și uh, oamenii au ocazia să afle mult mai multe despre propunere legislative în materie. Referitor acum la opțiunile de politică. Prima variantă ar fi să se încurajeze o mai mare armonizare între aceste evaluări privitoare la riscuri și un cadru mai armonizat cu privire la indicatorii folosiți, pentru ca toată lumea să înțeleagă mai clar uh, despre ce vorbește și autoritățile să se poată susține reciproc. Apoi am putea susține ideea de a, se, de a ne inspira din uh, exemplul american în măsura posibilului. Nu e întotdeauna posibil, uneori e necesar să se umple un gol, dar se poate întâmpla uneori să existe și redundanță la nivelul uh, măsurilor întreprinse. Apoi s-a ajuns la un acord pe marginea directivei NIS, dar în cursul studiului nostru am constatat că există riscul unei fragmentări excesive pentru că în uh, land, nu, nu, s-au, nu nu inclus autoritățile de aplicare a legii în lanțul de partajare a informațiilor întotdeauna. Și în baza surselor mele Înțeleg că așa au și rămas lucrurile, uh, chiar și după această adoptare a directivei NIS. Regulamentul Europol era încă în curs de elaborare când am încheiat noi studiul și noi am încuraja accesul um, la informații de la, din partea sectorului privat ca o variantă de politică. M-am uitat peste text și am constatat că există anumite cazuri excepționale în care acest lucru este posibil, dar, încă o dată, acest rezultat a apărut abia după ce noi ne-am terminat studiul. Și, în fine, am, identific am identificat, așa cum au făcut-o și multe instituții uh, ale Uniunii Europene, unele uh, discrepanțe între statele membre, dar ca să înțelegem exact unde suntem, trebuie mai întâi să identificăm problemele, să vedem uh, cum putem folosi instrumentele pentru a depăși acele probleme și cum putem măsura progresele. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor! Ne-au mai rămas câteva minute pentru întrebări, observații din par și pentru răspunsurile panelului. Domnul Boni. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Trebuie să vorbim despre subiecte fundamentale. Dacă vorbim de lipsa de armonizare, atunci uh, directiva NIS cred că poate fi considerată un pas în direcția cea bună. Însă ne-ar fi foarte util nouă membrilor Parlamentului European să beneficiem de expertiza dumneavoastră. Și așadar, care sunt elementele unde considerați că directiva e insuficientă? Care sunt vulnerabilitățile? Unde e loc de mai bine? Vorbeați de importanța unei mai uh, bune cooperări între unitățile și grupurile din uh, Europol. Sigur, acest lucru e foarte important, dar ce presupune acest lucru? o mai bună organizare, o reorganizare, o mai bună gestiune a întregii rețele. Apoi, care sunt modificările juridice de care avem nevoie? Unii dintre noi spuneau că e nevoie de claritate juridică. Ar fi util să avem mai multe informații din acest punct de vedere. Cum pot fi așadar rezolvate problemele acestea? S-a mai spus de asemenea de către membrii panelului că soluțiile excepționale la problema criptării nu sunt necesare. Din câte înțeleg eu, e nevoie de criptare, pentru că lumea digitală progresează, însă, pe de altă parte, cred că trebuie găsit echilibrul corect și dacă ați avea o sugestie de soluție, ne-ar prinde foarte bine, fiindcă noi, în Parlamentul European, discutăm și noi despre aceste lucruri. Și am senzația că începe un, o mică bătălie și avem nevoie, pentru a putea purta această bătălie, de expertize și deci de punctele dumneavoastră de vedere. De asemenea, care ar fi relațiile cu partenerii noștri, cu țările terțe, cum ar trebui să arate aceste relații? Ați vorbit despre relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, dar există și țările din parteneriatul estic, care sunt și ele parteneri ai Uniunii Europene. Cum, de, cum considerați, deci, că ar trebui abordat uh, cooperarea cu aceste țări? Și ultima întrebare. Am efectuat o vizită la ENISA și de vreo 3-4 ani, dacă nu mă înșel, bugetul pentru ENISA este cam același. Nu știu ce pot să spun despre Europol în acest sens, dar am senzația că și în acest caz e aceeași situație. De aceea, cred că dacă vrem într-adevăr să combatem criminalitatea cibernetică, atunci avem nevoie de un cadru corect, Trebuie să știm exact ce vrem, dar trebuie și să creăm capabilitățile necesare și să avem posibilitatea de a angaja oamenii cei mai buni care să asigure o funcționare optimă a acestor instituții. Și dacă îmi permiteți, v-aș mai adresa o întrebare privitoare la acea unitate care se va înființa în Europol. E o chestiune care, din câte înțeleg, are legătură mai mult cu terorismul, unitatea care se va înființa de la 1 ianuarie. Dacă ne puteți spune mai multe despre ea, sunteți deja gata, mai aveți doar trei săptămâni la dispoziție până când ar trebui să fie înființată această unitate. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Boni. Sunt perfect de acord cu ce spuneați despre ENISA. Și am să adresez și eu o întrebare în legătură cu criptarea. În cursul uh, anchetei noastre în materie, am adresat și noi întrebări privitoare la criptare și v-aș ruga să ne clarificați un pic problema aceasta. Și domnul Boni se referea la această problemă. Care este însă cadrul juridic concret prin care se poate accepta criptarea? Noi am întrebat pe furnizori cum fac să asigure și un nivel adecvat de protecție a vieții private a consumatorilor atunci când uh, vor uh, folosi criptarea? Ce fel de cadru, care sunt măsurile pe care le pregătiți în acest sens? Așadar, unde suntem acum în materie de criptare? Pentru că dacă vorbești cu cei de la Microsoft și de la alte mari companii cu privire la capabilitățile lor de criptare, uh, ne dau un alt răspuns. Ana, te rog. Able to hear the previous speakers, but what I got from Ms. really... Uh, da, ce am auzit aici confirmă ceea ce și credeam, și anume că statele membre au făcut decât să glumească pe seama cetățenilor, pentru că dacă este un domeniu unde e nevoie de investiții, de la buget, dar și în ce privește capabilitatea, eh, personalul acesta este tocmai cel despre care discutăm acum. E clar. E crucial pentru securitatea noastră. Și nu cred că în majoritatea statelor membre există capacitatea, dar nici măcar dorința să se facă aceste investiții, să se facă schimbările necesare. Dacă nu sunt impulsionate la nivel supranațional. Și dacă nu vom putea să fim coerenți, atunci vom fi mereu veriga cea mai slabă. Și cred că e o problemă și la nivelul instituțiilor europene. Acum două zile am participat la un dineu cu experți din diferite state membre și companii din lumea digitală care uh, se ocupă și de cibersecuritate și mi-au spus că până și ei au fost și martorii, dar și victimele unor lupte interne din instituțiile europene. Iată ENISA și Comisia, practic. Și aici aș vrea să vă întreb. Ați menționat, ați menționat Agenția pentru Apărare Europeană, altă agenție care ar trebui să se dezvolte și să dispună de un cadru pentru a acționa uh, pe tema cibersecurității și apoi mai ales a infrastructurilor critice. V-aș întreba ce se întâmplă cu această agenție. Tot ce ține de domeniul militar, uh, care ar putea juca un rol major pentru uh, asigurarea securității infrastructurii critice. Și, în final, am făcut parte dintr-o delegație a comisiei noastre care recent s-a deplasat în China Și ați menționat uh, infracționalitatea pe internet, care adesea e asociată cu state, cu anumite state. Însă, în această vizită am uh, fost la Huawei și nu știu dacă majoritatea europenilor știu ce înseamnă Huawei. Huawei înseamnă China și Wei înseamnă prosperitatea. Deci prosperitatea Chinei nu ca uh, Google, care ar însemna, uh, <laughs> ca și cum Google ar însemna America Liberales câte dintre guvernele noastre uh, încheie contracte în legătură cu securitatea cibernetică sau uh, servicii internet cu, capacitate, cu o companie ca Huawei, cu capacitate atât de importantă? Să nu, ca să nu menționăm uh, regulile pe care le aplic uh, intrinsec prin chiar natura sistemului chinez. Oare noi suntem proprii noștri dușmani aici? Ca rezultat al acestor politici de austeritate stupide care pur și simplu au dus la pauperizarea agențiilor în care trebuie să investim pentru securitatea noastră, că nu mai vorbesc de capacitatea ofensivă. Cecil, did you want to um, take the... Cecil, doresc să iei cuvântul. Vă rog. Doamna Kenge, mulțumesc și vreau să întreb, inclusiv în uh, legătură cu uh, viitoarea misiune Europol în lupta împotriva terorismului, uh, dispune deja de instrumente juridice specifice pentru a combate discursurile de incitare la ură și recrutarea pentru radicalizare, în cadrul radicalizării. Mulțumesc! Președintele, mulțumim, Cecil. Înainte de a trece la punctul următor, coraportorii mi-au trimis un mesaj, le voi da imediat cuvântul, însă haideți întâi să încheiem acest punct și vom reveni la, la, la invitați. Am doar ceva de spus în final, dacă îmi permiteți, în legătură cu asistența uh, juridică din nou, am avut o, o anchetă în Parlament uh, anul trecut. Am văzut că Convenția împotriva criminalității cibernetice nu prea este utilizată, metoda de asistență juridică reciprocă e greoaie, deci nu cumva avem un instrument juridic mai bun, uh, legându-mă de ceea ce spunea domnul Boni, sunt uh, probleme grave. E vorba de faptul că nu se recunoaște că noi trebuie să avem o reacție foarte rapidă la toate aceste pericole. E o lipsă de finanțare. Iată, mă gândesc la ENISA. Da, Ana Gomes, uh, iată că întotdeauna ne insuflă un sentiment de urgență. Data viitoare când cetățenii noștri vor uh, vedea că le dispar banii din conturi, că sunt victimele unui atac cibernetic de mari proporții și atunci ne vor întreba ce ați făcut, Europol ce a făcut, instituțiile europene, uh, oamenii de știință, ce ați făcut? Pe noi ne vor întreba și pe noi ne vor trage la răspundere. Deci sunt de acord. Da, este o urgență. Îmi pare că n-am avut atâta timp la dispoziție să vorbim despre asta. Cumva suntem cam disfuncționale după mea asta, dar oricum vă mulțumesc pentru prezentări și dacă puteți comenta, dar, repet, nu avem mult timp la dispoziție. Dacă puteți totuși răspunde la întrebări, uh, vă rog. Domnul Van Hemert, mulțumesc. Voi încerca să răspund rapid în ce privește legea, ce putem noi face, uh, în mod, desigur, respectând legea și cum putem armoniza legislația din statele membre. În legătură cu păstrarea datelor sunt diferențe mari, da, inclusiv în legătură cu unele rezultate ale unor anchete. Nu există uneori posibilitatea de a ști exact cine răspunde pentru ce anume. Uh, mai ales în problemele abuzului de minori. În al doilea rând, am încercat să subliniez că noi nu dorim să obținem nimic uh, pe ușa din dos, nu vrem, vrem interzicerea criptării, providerii utilizată pentru siguranța lor, ceea ce este necesar, însă și noi avem nevoie de metode de intercepție înainte de criptare poate chiar să uh, intrăm, să ne, ni se permită să intrăm într-un anumit, uh, anumit domiciliu și să intrăm în computer. O facem și pentru alte infracțiuni. De ce nu și pentru infracțiunile pe internet? Și apoi uh, am menționat și divulgarea obligatorie în legătură cu cooperarea între state. De exemplu, ar fi util să uh, colaborăm cu Federația Rusă, pentru că mm, unii infractori încearcă să se ascundă acolo și Europolul nu are posibilitatea de a schimba informații cu cei de acolo. Și în legătură cu probleme de personal menționate, da, iată, asistăm la criză după criză. Și știm ce se întâmplă cu bugetul agențiilor în legătură cu migrarea cu migrația știm, dar uh, din, în legătură cu criminalitatea cibernetică, din 77 uh, de membri personalului uh, sunt finanțați din surse suplimentare. În legătură cu terorismul, și discursurile care incită la ură. Nu, nu începem de la zero, deja avem o bază de pornire Uh, iată, se poate vedea în anchetele din Paris. Dar, la fel și aici, Consiliul ne-a susținut, Parlamentul ne-a susținut. Să sper să avem o discuție și uh, ce se întâmplă cu personalul suplimentar de care avem nevoie, că dacă nu, nu vom mai putea funcționa pe viitor. Mulțumesc! Thank you very much. And uh, please take your time. We, we, we do have time for decent answers. So, um, please Thank go you. ahead, Thank you. Da, vă rog, nu vă răbiți chiar atât <laughs> de mult. Avem totuși timp pentru răspunsul. Următorul vorbitor, domnul Jean de Bous. Da, mulțumesc. Da, vorbea despre echilibru între cerințele activității polițiene și respectarea drepturilor fundamentale. Uh, dar aici putem fi induși în eroare. Dacă avem un cadru puternic care să garanteze inclusiv drepturile la un uh, proces echitabil, dreptul la apărare, doar atunci putem, într-adevăr, vorbi de un echilibru uh, cu activitatea de poliție și de combaterea criminalității cibernetice. E o chestiune politică, înainte de a fi tehnică. Cred că suntem de acord aici. În al doilea rând, ce se poate face, unde se poate îmbunătăți situația. În raport noi sugerăm că în chestiunea asistenței juridice uh, reciproce și acordurile, mm, există acolo marge de manevră pentru că aceste acorduri să se îmbunătățească. Altă opțiune, mai ambițioasă, ar fi mandatul de anchetă european ca, ca model general pentru cooperarea cu terții, inclusiv sectorul privat, dar și cu alte țări. De exemplu, un mandat de anchetă transatlantic. Uniunea Europeană are un cadru deja și atunci de ce să nu-l utilizăm în mod mai ambițios? Mulțumesc! Thank you very much. And Dr. Van der please. Mulțumesc și doamna dr. Van der Meulen, sau doamna Joe. Mulțumesc. Voi încerca să răspund câtorva din întrebările care mi s-au adresat în legătură cu fragmentarea și care ar fi soluția. Noi uh, am văzut că studiul ne spune că chiar dacă există inițiative la nivel înalt, la ENISA și EC3, ca, pentru a încuraja cooperarea, de fapt, cooperare operațională n-am prea văzut. La nivel internațional vedem că există o lipsă de comunicare între uh, elementele tactice ale ecuației, ceea ce s-a văzut și uh, la nivelul unui stat membru, care deși Uh, cunoștea situația ENISA, spunea că are cu ENISA o, un nivel de cooperare minim și întâmplător, ceea ce ne arată exact care e nivelul de fragmentare la nivel operațional. Dar, doilea rând, avem și o fragmentare transsectorială. Am văzut că Agenția de Apărare Europeană, la care uh, v-ați referit aici, nu partajează informațiile în legătură cu criminalitatea cibernetică, deși uh, ar trebui să existe o colaborare transsectorială. În studiul nostru ne-am concentrat și pe directiva care se uh, bucură deja de uh, acordul provizoriu, dar uh, în ce privește partajarea de informații și lacunele de acolo, acest subiect a cam fost omis din conversații și noi credem că trebuie implicați pe deplin toți actorii interesați ca să evităm o răspândire și mai mare a fragmentării. Iar în ce privește tratatele sau acordurile de asistență reciprocă, vedem că unele state sau chiar multe dintre ele pur și simplu nu țin cont de acest tratat și recurg la soluții bilaterale sau multilaterale. Ceea ce poate prezenta avantaje dar și dezavantaje, e foarte clar. Trebuie menționat și că, după cum au discutat anterior colegii, chestiunile de uh, politică uh, juridică sunt importante, dar în domeniul uh, cibercriminalității există tocmai din cauza caracterului tehnic foarte ridicat, uh, ceea ce e diferit față de formele de infracțiune tradițională. Acum aș da cuvântul colegii mele. În ce privește comentariul tău, vreau doar să spun, în legătură cu infrastructura critică, că eu nu consider că Deși deci se poate argumenta că există un, o, o legătură uh, evidentă între nivelul trans, supranațional și național, cred că totuși ar fi apanajul statelor membre. Dar se poate discuta și în ce privește legătura între state și infractorii de pe internet. E dificil de răspuns la această întrebare, pentru că se fac prea multe speculații și nu sunt întotdeauna bazate pe probe. Sau cel puțin probele acestea nu sunt atât de robuste pe cât s-ar dori. Mulțumesc uh, invitațiilor și pentru că au respectat timpul și mulțumesc și membrilor care au participat la discuție. Cred că comisia noastră are totuși bune performanțe. La Washington am vorbit pe te- despre uh, tema aceasta și o vom mai analiza. Iată, doamna Gomes a subliniat că e un subiect cu adevărat important și îl vom analiza și pe viitor, în mod structurat. Așadar, dragi colegi, haideți să trecem rapid la punctul 10, am înțeles că au sosit cu raportorii. Cine dintre ei dorește să ia cuvântul? Sau cu raportoarele, mai precis. E vorba despre situația la Marea Mediterană și nevoia unei, unei abordări generale uh, din partea Uniunii Europene. Cecil Kienghi. Mulțumesc, domnule președinte. Iau act de decizia de a amâna discuția privitoare la documentul de lucru Vom dispune de timp mai mult de a discuta detaliile în cursul reuniunii uh, raportelor din umbră joia viitoare la Strasburg. Și sunt convins că vom elimina divergențele dintre noi, pentru că pe noi, pentru noi e prioritar să mm, putem avea un consens uh, cu raportorii din umbră pe toate cele opt documente de lucru. Însă, uh, mă mulțumește faptul că cu această ocazie invitasem un grup de studenți din partea Universității Leuven care se află în sală și îi salut și le mulțumesc împreună cu care am avut un foarte interesant schimb de opinie înainte de începerea reuniunii noastre. Dacă sunteți de acord, domnule președinte, eu totuși propun să îi invităm din nou să asiste la următoarea reuniune a Comisiei Noastre Libe, acolo unde, sau ocazie cu care vor fi prezentate toate celelalte documente. Mulțumesc. Assuming um, you speaking on behalf of both of you, so did you want to say anything, Roberta? Please go ahead. Roberta, doreai să adaugi ceva? Mulțumesc, Claude. Sunt de acord cu cele spuse de Cecil. De la bun începutul acestui proces, ar fi trebuit să găsim uh, un punct de vedere comun între grupurile politice. Ne propuseserăm să ajungem la un acord pe marginea a două documente pe care să vi le prezentăm astăzi, CEAS și gestionarea frontierelor, dar din păcate n-am reușit să ajungem la un acord deocamdată, așa încât uh, nu avem cum să vă prezentăm aceste documente, de aceea vă rugăm să ne îngăduiți să vi le prezentăm la o dată ulterioară, când vom fi ajuns la un nivel mai mare de acord între toate grupurile politice. Sper din toată inima că acest lucru va fi posibil până la sfârșitul anului acestuia, adică în cadrul reuniunii din 21 decembrie. Îți mulțumesc pentru explicații și, desigur, Vom reprograma reuniunea și îți mulțumesc pentru că ne-ai explicat motivele. Ne cerem scuze acelor membri ai comisiei care au venit special pentru asta. Deci, încă o dată, ne cerem scuze pentru cei dintre dumneavoastră care au venit special pentru subiectul acesta, însă sunt convins că ați înțeles explicațiile doamnei raportor. Și acum vom trece la următorul punct. Știu că toată lumea e obosită în această zi de joi după amiază, însă sunt încă câteva puncte importante pe ordinea de zi. Punctul 11, cooperarea în domeniul migrației cu țările terțe.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 Domnul Filip de Braiker nu este aici pentru că i a fost amânat zborul, însă sunt, uh, este aici colegul său care va oferi, care va face această prezentare. Noi am, uh, uh, am solicitat acest studiu privitor la o abordare holistică a problemei migrației. Dacă aveți așadar Prezentarea, puteți să vă faceți așadar prezentarea, vă rog. Thank you very much indeed for this kind of... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc mai ales pentru invitația călduroasă. Am onoarea de a lua cuvântul în fața Comisiei Libe. The team of researchers, which în numele echipei de cercetători care a făcut acest studiu cu privire la cooperarea UE în domeniul migrației cu terțe state, vreau să vă mulțumesc pentru această invitație. Echipa noastră a fost compusă din uh, persoana mea și uh, Ivan Martin uh, de la Institutul European. Uh, ne-a ajutat Viorica Vita, Filip de Breuker de la ULB și coordonator uh, al unei rețele academice în ceea ce privește migrație și uh, azil și doamna profesor Cristina Cortasar de la uh, Universitat Pontificia Comias. Și acum, care este contextul uh, și obiectivul acestui studiu? Am făcut o analiză a strategiei generale a Uniunii Europene pentru cooperarea cu terțe state în domeniul imigrației și al azilului, după cum ne-a cerut Parlamentul European printr-o rezoluție din 17 decembrie 2014. Abordarea specifică pe care am luat-o a fost să ne axăm pe implementarea și evaluarea cadrului politic, care uh, practic pune bazele uh, cooperării cu terțe state, GAM, Global Approach to Migration and Mobility. Am ținut cont de uh, discursul din statele membre și considerăm că a sosit momentul să ne axăm pe o implementare echilibrată, eficientă și să ne axăm și pe valoarea ceea ce s-a întreprins până acum. Importanța cooperării cu terțele state este vitală. Acest lucru a fost amplificat în prezent, fiind date evoluțiile recente cu criza migrației, de fapt criza refugiaților. Și având în vedere aceste lucruri și punând în context studiul, doresc să subliniez trei uh, tendințe îngrijorătoare. În primul rând, readmisia și gestionarea frontierelor par să revină în discursul european, mai ales în vederea uh, rutei Balcanilor uh, și întâlnirea despre aceasta uh, și planul de acțiune cu Turcia. Planul de acțiune cu Turcia e relevant aici. Solidaritatea cu terțele state pare să fie înțeleasă de Uniunea Europeană doar în termeni financiari și se pierde din vedere se pierd din vedere lucruri importante cum ar fi restabilirea, reașezarea. Și una, o a treia tendință îngrijorătoare este uh, exacerbarea uh, îngrijorărilor pe motive de securitate după atentatul de la Paris și din alte părți. Ei bine, să vă prezint uh, pe scurt conținutul, structura studiului. După o scurtă introducere a provocărilor, o prezentare a acestora și după o revizuire a problemei distribuirii competențelor externe între statele membre, iată că prima secțiune se uită la instrumentele principale din Europa pentru cooperarea cu terțe state pe migrație și azil. Și am făcut o analiză în funcție de natura instrumentelor dialoguri regionale și bilaterale ca instrumente politice, parteneriate de mobilitate și agende comune în ceea ce privește migrația și mobilitate. Avem instrumente juridice, cum ar fi acorduri pentru migrație și acorduri de facilitare a vizelor și de readmisie, dar și clauze de migrație din acorduri de asociere. Și, în ultimul rând, instrumente operaționale, cum ar fi programe de protecție regională, uh, programe de dezvoltare regională, Frontex, Uh, și EASO. Acestea, această analiză oferă um, o um, uh, prezentare exhaustivă a instrumentelor de finanțare europeană pentru cooperarea cu terțele state, de la DigiDefco, Home, NIR și de la SAE și un, oferă un, o scurtă analiză în ceea ce privește cooperarea bilaterală externă a statelor membre. La secțiunea 2 facem o evaluare a rezultatelor și a impactului acestor instrumente în ceea ce privește cooperarea externă pe azil dintr-o triplă perspectivă. Deci avem impactul uh, pentru, pe obiective cu o dimensiune bazată pe substanță, apoi uh, consecințele utilizării instrumentelor acestora, o dimensiune funcțională și, în ultimul rând, provocările de coordonare după adoptare și implementare. Aici avem dimensiunea instituțională. Și avem studii de caz cu privire la Moldova, Maroc și Tunisia. Prin acestea oferim date empirice. La secțiunea 3 avem concluzii și propune, practic recomandări concrete de acțiuni viitoare și pe, aici, pe această secțiune mă voi axa în minutele ce vor urma. Date fiind constrângerile de timp, mă voi referi doar la câteva elemente. Recomandările noastre se referă la patru concluzii principale pe care vreau să vi le împărtășesc. În primul rând, trebuie să îmbunătățim uh, echilibrul între diferitele componente ale abordării globale GAM. Instrumentul GAM prezintă la nivelul implementării un dezechilibru la nivelul celor patru componente ale sale, în favoarea pilonului pentru combaterea migrației uh, ilegale. Și ne axăm pe readmisie și control al frontierelor. Deci e important să avem uh, migrația legală cu acțiune externă și să consolidăm obiectivul la nivelul parteneriatelor pe mobilitate, de asemenea utilizând și acordurile pentru asociere în acest uh, scop. La ora actuală aceste acorduri sunt uh, cele care recunosc drepturile doar pentru migranții care deja sunt legal în Uniunea Europeană. Dincolo de toate acestea, avem și, bineînțeles, la, la un anumit pilon importanța migrației din punct de vedere economic. E necesar un mecanism de azil și de protecție internațională. Deocamdată, tot ceea ce facem ne, se axează pe um, uh, o construcție de capacități, dar cu o componentă mică de restabilire, uh, pentru că există lipsă de voință politică și lipsă de uh, finanțe. La fel se întâmplă și în ceea ce privește instrumentele financiare utilizate de Uniunea Europeană pentru a finanța inițiative și proiecte cu terțele state. Există din ce în ce mai multe cheltuieli pentru acțiunile ce au în vedere migrația, dar utilizarea acestor fonduri, mai ales dacă ne uităm la fondurile DEVCO, cu fostul program ENEAS, vedem că prevalează lupta împotriva migrației ilegale cu migrație legală versus migrație ilegală. Iar în ceea ce privește coerența la nivelul politicilor, e un pas înainte, acela că în fondul uh, de afaceri interne pentru migrație se are în vedere migrația în interesul Uniunii Europene. Instrumentul GAM de, um, cu finanțare și cooperare se axează pe Balcanii Occidentali, Europa de Est și țările din Caucazul de Sud. Recent, cooperarea s-a intensificat și cu țările la sud de Mediterana, sud-sahariene și țările estice. Deci și la nivelul GAM trebuie să uh, fie stabilit un echilibru geografic. Și în al doilea rând, este important să consolidăm, de fapt e indispensabil să consolidăm uh, abordarea pe bază de parteneriat. Trebuie să implicăm din ce în ce mai mult terțele state în crearea de instrumente GAM pentru o mai bună relație de parteneriat. E clar pentru mm, parteneriatele de mobilitate, pentru că structura acestor parteneriate arată că negocierile nu sunt foarte clare între UE și terțele state. Și la fel și cu uh, persoanele strămutate intern, unde nimeni nu-și asumă răspunderea. E important să existe acorduri de facilitare a vizelor, să vedem uh, mobilitatea ca un obiectiv autonom în momentul în care uh, o țară nu prezintă un risc de migrație ilegală. Și ar trebui din ce în ce mai mult să ne întrebăm ce putem oferi noi partenerilor noștri, mai ales după ce procesul sau dialogul de liberalizare a vizelor a fost uh, încheiat cu succes. Trebuie să profităm de ocazie și să mergem înainte. Ar trebui să ne axăm pe țările de origine pentru a evita dificultățile, negocierile asidue, îndelungate și să nu mai implicăm neapărat problematica uh, țărilor de tranzit, și ar trebui să avem și o clauză de readmisie, însă doar uh, cu țări importante de tranzit, în momentul în care se asigură și efectul de pârghe și asistența. O întrebare foarte importantă, următorul slide, am, îmi pare rău, am sărit peste slide-uri. Aici e vorba de raționalizare și coordonare sporită. În primul rând, E vorba de multiplicarea dialogului regional despre migrație. Asta impune și raționalizare totodată. Trebuie să ne axăm mai mult pe valoarea practică și operațională a cooperării. Iar în ceea ce privește instrumentele financiare, există mai multe instrumente de finanțare de la Home Affairs până la uh, DEFCO și până la politica de uh, vecinătate. Și adesea acestea intră în coliziune unele cu celelalte și formează și foarte multe interfețe, ceea ce nu ajută la controlul democratic, la vizibilitate și la asumarea răspunderii. Cel mai bine ar fi să simplificăm cadrul financiar. Iar dintr-o perspectivă funcțională, instrumentele politice ă, sunt din ce în ce mai la ordinea zilei în dimensiunea externă și este bine să avem cooperare, dar facultate, fiind neajunsul legilor soft, deci fără uh, componentă obligatorie, noi credem că este nevoie și de legi uh, cu forță juridică obligatorie, în așa fel încât să mergem mai departe cu cooperarea și să garantăm drepturile migraților în ceea ce privește admisia, integrarea și securitatea socială. Acolo unde provocările sunt cele mai mari sunt uh, la nivel instituțional. De ce? Pentru că la nivelul coordonării între statele membre, pe de o parte, vedem cum statele membre insistă să se implice în toate acțiunile. Dar din studiul nostru rezultă că nu întotdeauna participă și după aceea în instrumentele GAM, la dialogul regional sau la follow-up pentru parteneriatele de mobilitate. De asemenea, nu se oferă un, sistem, uh, un, un schimb sistematic de informații între Comisie și statele membre cu privire la ce se întâmplă la nivel bilateral. Natura uh, principiului uh, cooperării loiale este una obligatorie, dar ar fi bine să existe legi obligatorii secundare sau să amendăm decizia 688 din 2006 Uh, în ceea ce privește schimbarea de schimbul de informații pe proiectele bilaterale. Sunt măsuri de dezbătut și trebuie să ne asigurăm de uh, coordonare internă. Trebuie să existe o valoare adăugată a acțiunilor externe în ceea ce privește acțiunile bilaterale. Noi considerăm că cel mai bine ar fi să eliminăm clauzele de compatibilitate din acordurile de readmise care permit implementarea returnărilor în baza unor aranjamente formale sau informale ale statelor membre. Astfel, ă, am, ne-am asigurat că există o um, aplicare uniformă a acordurilor de readmisie și am întrezărit și valoarea adăugată a Uniunii Europene în parteneriatele de mobilitate. De aceea ar fi foarte bine să se ofere finanțare europeană doar pentru proiecte multilaterale care implică mai multe state membre într-un parteneriat de mobilitate și nu doar la nivelul proiectelor individuale derulate de statele membre. Cu privire la dimensiunea instituțională, și să vedem ce se întâmplă la nivelul coordonării interinstituționale în cadrul Uniunii Europene. E vorba de slide-ul anterior, vă rog frumos. Deci, cu privire la coordonarea interinstituțională, sunt mai multe părți interesate, majoritatea, care sunt de acord că SAE trebuie să fie implicată mult mai mult Însă, capacitățile și resursele SAE trebuie și ele majorate în consecință. Ofițerii de legătură din delegațiile europene trebuie să-și înceapă activitatea pe migrație, iar delegațiile trebuie să fie principalul actor politic la fața locului pentru implementarea programelor GAM. Rolul Parlamentului European la, în plan extern trebuie să fie și el mult mai bine conturat, veți vedea foarte clar, mai ales din procedura de control și evaluare. Iar cu privire la coordonarea interinstituțională, vreau să vă spun că, în opinia noastră, e important să sporească coordonarea pentru că este priorități divergente la nivelul diferitelor DG-uri din comisie, ce au o componentă externă, DG Home, DEFCO și NIR ar fi o sarcină foarte importantă pentru un alta reprezentantă și vicepreședinta Comisiei. Iar la Consiliu ar fi util să fie o unitate uh, individuală pentru coordonarea tuturor structurilor și, parteneri, uh, și părților interesate cu o componentă externă și să existe un rol de coordonare pentru grupul de lucru la nivel înalt pe azil și migrație. Și nu în ultimul rând, avem și cea de-a patra mare concluzie care se referă la mai mare transparență și mai bună evaluare și un mai bun control. O principală problemă pe care am întâlnit-o în momentul în care am uh, făcut studiul s-a referit la disponibilitatea informațiilor și la precaritatea exercițiului de evaluare. Din acest motiv, n-am putut face o evaluare sistematică a impactului și al eficienței uh, strategiei GAM la fel s-a întâmplat și cu distribuirea de fonduri și implementarea de proiecte. Așa că ar fi foarte util să existe la nivel regulat un exercițiu de monitorizare pentru absolut fiecare instrument GAM, la nivelul cooperării și la nivelul finanțării. Pot să vă dau și un exemplu. Ultimul evaluar, raport de evaluare cu privire la uh, aceste lucruri e din 2011, iar cu privire la vi facilitarea vizelor și mobilitate 2009. despre evaluarea proiectelor implementate. Ar fi foarte bine să ne axăm nu doar pe rezultatele proiectelor și pe regularitatea cheltuielilor, ci să ne axăm pe impactul pe care l-a lăsat proiectul în ceea ce privește uh, obiectivul strategic a priori definit. Noi considerăm că e important ca statele membre să ofere date corecte și complete în ceea ce privește implementarea GAM, în așa fel încât noi să putem uh, face evaluare comprehensivă și detaliată. Vă dau și un exemplu. În ceea ce privește returnările, ar fi util să amendăm regulamentul 862 din 2011 cu privire la statisticile despre migrație și protecția internațională, în așa fel încât statele membre să ofere statisticile necesare către Eurostat cu privire la returnări, numărul de persoanelor returnate, și uh, natura returnărilor. Acord de readmisie, protocol de implementare sau uh, aranjamente bilaterale. Ca să știm ce fel de instrumente sunt aplicate și... <laughs> Return, as data only specify the nationality of the returnee. The evaluation... Și în tot acest timp, evaluarea trebuie să includă și un criteriu de eficiență. Some instruments particularly if we think, for instance, uh, of Frontex external action or other instruments of the GAM. În momentul în care uh, analizăm uh, o strategie GAM, trebuie să vedem și care sunt componentele externe. Și nu în ultimul rând, este important ca Parlamentul să aibă rolul de monitorizare în dimensiunea externă a migrației, mai ales cu privire la instrumentele politice și operaționale. Avem uh, foarte multe instrumente în vigoare. Este important ca în Parlamentul European să se facă evaluare sistematică foarte multe facilități, uh, exemplu liberalizarea vizelor, n-ar trebui ca articolul 118 din tratat să înfrâneze aceste acțiuni, ci ar trebui să încurajeze implementarea acordurilor, mai ales impactul asupra migranților. Cam atât din partea mea. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă dau la dispoziție so... pentru întrebări sort of brief questions and comments on... Mulțumesc foarte mult. Cecil Chianghe, te rog. Mai întâi de toate, îi mulțumesc uh, doamnei raportor pentru prezentarea foarte bună. Sunt de acord cu multe din elementele pe care ni le-a prezentat cu multe elemente din studiul său. Aveam multe întrebări să-i adresăm, dar să știți că puțin câte puțin uh, prezentarea doamnei a fost atât de bună încât a răspuns la toate întrebările noastre. Ne referăm în special la lipsa de echilibru între diferiții factori și pe faptul că se pune un accent deosebit pe combaterea migrației ilegale, un lucru care merită subliniat din punctul meu de vedere. Apoi, ideea de a consolida parteneriatele, cum putem face ca să implicăm mai bine țările terțe, un alt element fundamental. Și poate că n-ar strica să insistăm ceva mai mult pe omologii din țările terțe și pe implicarea acestora, la care și dumneavoastră făceați referire, doamnă, atunci când ați intervenit. Și apoi, în ce privește politica de returnare, cooperarea cu țările de origine în materie de returnare, cred că ce ne a spus dumneavoastră ne oferă o, câteva orientări pe această temă. Vă mulțumesc așadar foarte mult și sunt de acord cu prezentarea pe care ne-ați făcut-o și cu ce conține acest document. Mulțumesc dacă mai sunt uh, alte intervenții. Barbara. Barbara, te rog, cu microfon. Mulțumesc pentru această prezentare. Într-adevăr, și eu am considerat că multe dintre cele spuse sunt nu doar interesante, ci și ușor de susținut. Aș dori să adresez o întrebare cu privire la rolul statelor și al politicilor naționale în acest cadru. Pun această întrebare deoarece constat că în uh, raportul dumneavoastră se pune în mod deosebit accentul pe rolul Frontex, pe rolul EASO, din punctul meu de vedere, mult prea puțin uh, important și, de asemenea, pe politica externă a Uniunii Europene. Acum, politica aceasta externă a Uniunii Europene e ceva ce încă nu s-a născut cu adevărat, este abia în facere. Nu avem, nu putem spune, din păcate, că avem o reală politică externă a Uniunii Europene. Vorbeați de asemenea despre GAM și aș dori să atrag atenția asupra faptului că există acorduri cum ar fi cel recent încheiat cu Grecia, acordul din 27 noiembrie, potrivit căruia Frontex este prezent la frontierele externe ale Uniunii Europene și eventual se poate pune problema cooperării cu țările terțe. Decizia aceasta a venit întrucâtva în completarea deciziilor statelor naționale. Exista o anumită autonomie, deci, a statelor naționale în domeniu. Acum însă Frontex a transmis o scrisoare celor 28 de state membre Așadar, tuturor miniștrilor de resort din cele 28 de state membre, în care se vorbește despre faptul că nu se respectă acordul acesta de împărtășire a de punere în comun a obligațiilor de apărare a frontierelor externe. Deci, nici în Grecia nu s-a pus în aplicare acest acord. O poziție la care guvernul Greciei a reacționat, arătând că în aceste condiții acordul nu poate funcționa. Nu poate funcționa un astfel de acord la o frontieră fundamentală a Uniunii Europene. De ce? Pentru că solicitările Greciei erau foarte legitime și cu toate acestea au fost respinse. Aș dori, din punctul de, aș dori să știu care e punctul dumneavoastră de vedere pe această temă. Mulțumesc, Barbara. Doriți să răspundeți la aceste întrebări? Didn't get exactly the last question, so sorry. I didn't get exactly the, the last question. N-am înțeles foarte bine ultima întrebare pentru că am schimbat limbile pe parcurs în, pe consolă. Cred că vorbeați despre hotspoturile cu Grecia, acordul cu Grecia, Frontex. Bun. Nu știu, nu sunt convinsă că am recepționat spiritul întrebării dumneavoastră, dar iată cum văd eu rolul Frontex. Există această idee a hotspoturilor și asistenței pentru identificarea și înregistrarea la frontierele externe, în special ale Greciei și Italiei, și, de asemenea, despre problema transferului persoanelor. E adevărat că pare indispensabilă prezența Frontex în uh, situația în care statele membre au greutăți așa de mari în a face față unei astfel de crize. O criză pentru care tendința este să arătăm cu degetul țara unde se produce criza aceasta, numai pentru că ea este cea care are frontiera externă. De fapt, este o criză care ne vizează pe toți. Dar noi am încercat în studiul nostru să abordăm problema în termeni mai ampli. Noi ne-am concentrat, nu doar, ne-am concentrat nu doar pe ce face statul membru respectiv, ci și pe relația cu țările terțe și s-a văzut că mm, nu s-a înțeles foarte bine și nu se cunoaște foarte bine ce s-a făcut. De exemplu, acordurile de lucru ale Frontex cu țările terțe nu este public. Frontex are o politică de publicitate nu foarte reușită. E adevărat că Frontex răspunde solicitărilor care îi sunt adresate cu privire la informația, informații referitoare la acordurile încheiate, dar din informațiile pe care le dețin eu, în cadrul acordurilor statelor membre cu țările terțe, în acest cadru intervine Frontex și aici lucrurile sunt transparente pentru că, după cum știți, Frontex nu lucrează în baza tratatelor internaționale, ci în baza unor aranjamente administrative de instituirea unei cooperări de natură administrativă. Însă problema cea mai controversată din punctul nostru de vedere care ține de această cooperare o reprezintă, de exemplu, patrulele comune în apele maritime respective. Documentul uh, de, sau regulamentul Frontex nu poate reprezenta o bază juridică pentru acele uh, patrule comune. Deci, deocamdată, cel puțin, avem nevoie de acordurile statelor membre. Problema este că nu avem, nu sunt publice aceste acorduri. Înțeleg că e o problemă de securitate națională. Țările terțe care cooperează cu Frontex nu doresc ca aceste acorduri să devină publice. Nici statele membre nu doresc acest lucru. Pentru că e o problemă de securitate. Dacă te apuci să faci public uh, unde, de unde, care va fi locul în care vei lansa aceste patrule comune, de exemplu, sau dai detalii despre activitățile operative. Credem și noi că e mult, nevoie de mult mai multă transparență în activitățile Frontex, în momentul în care acesta cooperează și încearcă să ajute statele membre să coopereze cu țările terțe. Nu putem evita uh, asumarea răspunderii, spunând că răspunderea îi revine exclusiv statului membru care efectuează controlele la frontieră, pentru că și Frontex este implicat într-o oarecare măsură. Nu știu însă dacă am reușit să răspund uh, spiritului întrebării dumneavoastră. Și referitor la observația pe care ați făcut-o dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult. Sunt de acord că problema politicii de returnare ar putea să reprezinte cea mai dificilă problemă. A fost întrucâtva surprinzător să asistăm la ultime evoluții cu summitul de la La Valeta, cu planul de acțiune țintit, am văzut cum se întoarce problema securizării, returnărilor. Iată cât de importantă este punerea în aplicare a GAM, a unui GAM echilibrat. Și iată că echilibrul acesta de pe hârtie a fost pentru câtva răsturnat dacă revenim la problema securității în legătură cu criza refugiaților și cu returnarea, unde returnarea nu este singurul răspuns. Mulțumesc foarte mult. A fost un uh, raport foarte interesant. Le mulțumesc colegilor pentru întrebări și pentru interesul manifestat. Și trecem la punctul 12, unde colegul nostru, Gerard Dupre, care din păcate nu este prezent, avea de adresat o, avea de prezentat o, o chestiune. Din păcate va trebui să amânăm acest punct din cauza lipsei domnului Depre. La punctul 13, domnul De Jong este încă pe drum către sală și deci mai așteptăm câteva momente. Până se Până vine dânsul, poate putem să abordăm uh, un alt element, un alt punct. I'm going to go to point 14, which I can do with great confidence. Pusesem un pariu că terminăm punctul 14 până la ora 4, dar nu știu dacă o să câștig schimbul automat de date cu privire la înmatricularea vehiculelor în Letonia. Un punct important, punctul 14 de pe ordinea de zi. Avem aici o prezentare a proiectului de raport realizat de mine. Coordonatorii au hotărât, potrivit sistemului de alocare de ONSA, aloce acest raport grupului GUE în data de 23 noiembrie. Și am acceptat să uh, mă ocup uh, de această problemă în mod excepțional, din cauza faptului că trebuia să abordăm problema în mod urgent. Și vom discuta această chestiune cu coordonatorii. Sperăm ca în felul acesta să se ajungă la o punere în aplicare mai bună a așa numite decizii de la prim cu schimbul de date automatizat privitor la uh, înregistrarea vehiculelor în Letonia. În acordul de la Prima, această chestiune este foarte importantă și, de e o problemă foarte serioasă. Coordonatorii s-au pus de acord asupra unui calendar uh, strâns pentru a respecta termenele prevăzute de Consiliu din, în cadrul acestei proceduri. Termenul pentru înaintarea amendamentelor doar în limba engleză este 14 decembrie la ora 12, la ora prânzului, adică luni. Votul în Comisia Libă va avea loc pe 21 decembrie, iar în plenară pe 2 februarie anul viitor. Sper că nu dorește nimeni să intervină la punctul acesta. Toată lumea e de acord? Toată lumea e mulțumită? Nu știu dacă mulțumită e termenul, da? Dacă aveți observații, nu. Bun. Um, Mulțumesc foarte mult. Iată că am câștigat pariul pe care l-am pus pe 2 euro. Sunt mai bogat cu 2 euro. Și ne întoarcem la punctul 13 acum asistența juridică pentru suspecți și acuzați lipsiți de libertate și um, asistența juridică în cadrul procedurilor pentru mandatul de arest european. Ne tragem de suflarea câteva momente până când domnul de Jong va sosi, adică în câteva momente. him like a rock star as he, as he enters. I this one. I să reacționați ca atunci când intră o vedetă rock, atunci când o să intre în sală, da? Iată-l. Îmi cer scuze, domnule de Jong. Să știți că am luat câteva medicamente ca să scap de durerea de la picior și sunt și obosit, așa că ăsta este efectul produs. Speram să parcurgem și punctul diverse până la ora asta, dar mai avem, mai avem până acolo câteva momente de succes. Vă las câteva momente să vă așezați. Deci, punctul 13, asistența juridică pentru suspecții și acuzații privați de libertate și asistența juridică în cadrul procedurilor pentru mandatul de arest european. Un raport al Comisiei privitor la situația negocierilor din trilog. Încă un raport foarte important pentru comisia noastră. Vom asculta prezentarea domnului De Jong. Votul va avea loc pe 18 Votul a avut loc pe 18 noiembrie și uh, echipa de negociere se ocupă de provocările pe care le are în uh, înainte în acest dosar. Mulțumesc, domnule președinte. La ultima ședință eram foarte negativ. Acum sunt doar negativ, deci cumva e o îmbunătățire. E un lucru pozitiv. Ne-am pus de acord ca în timpul uh, președinției olandeze să facem progrese mult mai serioase în acest dosar. Intenția este să obținem rezultate Vom vedea, desigur, cum evoluează negocierile, dar ce puțin intenția de ambele părți este să se facă progrese reale în următoarele șase luni. Din păcate, n-am reușit să ne punem de acord asupra unei date în anul, anul acesta pentru, trial, pentru trilog, însă fără discuție că la începutul lui ianuarie, sau în orice caz în ianuarie, vom avea următorul trilog în cursul președinției olandeze. Ca o abordare generală, cred că atât uh, raportorii în umbră, cât și reprezentanții președinției Consiliului au convenit că cea mai bună soluție ar fi să ne concentrăm pe articolele care se referă la persoanele solicitate în uh, cadrul procedurilor de mandat, euro european, de mandat de arestare european, pentru că ar fi greu să abordăm problema proporționalității și dezavantajele sau avantajele abordării pe care o propunem noi ar fi că am putea să abordăm o serie de chestiuni aplicabile la nivel general tuturor cazurilor, dacă vom fi de acord, eventual poate ulterior să le aplicăm uh, tuturor cazurilor. Parlamentul nu se așteaptă să fie uh, să, adică nu vrem să facem concesii în materie de domeniu de aplicare. Și Vom lucra așa cum se lucrează de obicei la nivelul trilogurilor, pe baza unui text și așa mai departe. Apoi o măsură de creare de încredere ar fi aceasta. Și cred că ar fi în avantajul Parlamentului. Am convenit ca Parlamentul, dacă vor fi de acord și coordonatorii luna viitoare, să întreprindă o evaluare de impact cu privire la modificările pe care le-am propus față de propunerea inițială a Comisiei. Deci pregătim o evaluare de impact și vom vedea cum ar arăta efectele dacă s-ar adopta propunerea noastră. Sigur că ne putem gândi la costuri, la cheltuielile administrative, dar în același timp putem să avem în vedere și drepturile omului și, eventual, de ce nu, cheltuie, economiile pe care le-am putea face. Pentru că, prin procedurile aplicate, putem face economii, evitându-se neînțelegerile sau chiar lipsa de cooperare a persoanelor căutate și respectiv uh, acuzat, acuzate. Ce am mai vorbit cu raportorii? Am convenit la nivel general, sigur însă va trebui să ne confirme coordonatorii, că solicitarea asistenței juridice informale Deci că am dorit câteva răspunsuri informale măcar cu privire la domeniul de aplicare al directivei privind accesul la un avocat. În special, considerentele 26 până la 28, pentru că într-un document al Consiliului, președinția susține că, din punctul său de vedere, potrivit acestor considerente, nu există o reală obligație de a se pune la dispoziție asistență juridică sau un avocat în cazurile în care nu există și privare de libertate. Or, noi am dori ca aceste considerente să fie analizate de serviciul nostru juridic, ca să avem o uh, informare corectă și să ne ajustăm poziția în consecință. Vrem să facem însă acest lucru cât mai aprofundat, cât mai minuțios, cu participarea serviciului juridic. O altă chestiune trebuie să arătăm că nu putem accepta situația în care un întregul pachet privitor la drepturile procedurale să facă obiectul unui acord asupra tuturor elementelor, mai puțin asistența juridică. Și deci ar fi interesant ca serviciul juridic să analizeze, desigur, informal încă o dată, care ar fi consecințele situației în care, să spunem, o persoană căutată într-o procedură de mandat de arest european ar spune, eu am fost lipsit de uh, dreptul meu la asistență juridică, și asta și faptul că nu există un standard în materie la nivel european nu poate însemna că nu putem să uh, contestăm mandatul respectiv. Nu putem să ne bazăm pe faptul că într-o bună zi va exista un cadru juridic în materie. Asta este foarte important, cu atât mai mult cu cât există state membre care s-ar bucura dacă directiva asta nici n-ar exista. Și deci, iată, un argument pentru noi să spunem că, indiferent cum ar arăta această dispoziție, e, ce tot, e ceva, tot e mai bine decât nimic. Și sper ca și coordonatorii să susțină abordarea noastră. Apoi, va fi evaluarea de impact, publicată la sfârșitul martie, începutul aprilie, din câte mi se spune, cred că e rezonabil, s-ar putea chiar ca serviciul juridic să fie și mai rapid, să ne ofere punctul său de vedere doar în câteva săptămâni. Deci, iată, avem multe de discutat cu președinția și sper să avem negocieri constructive la nivelul trilogurilor. I know that, uh... Mulțumesc. Știu, știu că este un dosar foarte dificil și ne bazăm pe președinția neerlandeză, că nu e vorba doar de dificultăți tehnice, ci și politice. Sunt probleme în țările care au suferit restricții bugetare pur și simplu este o problemă la nivel procedural, de asemenea, deci e un, import, e un dosar foarte important din mai multe puncte de vedere, așa că, așadar îți urăm succes pentru uh, debutul 2016. Uh, cineva dorește să ia cuvântul aici? Doamna Chinici, care este implicată în acest dosar. Caterina, ai cuvântul. Thank you, Chair. Now, uh... Mulțumesc. Vorbesc în numele doamnei Zipol, deci încerc să vorbesc în limba engleză is uh, sending her apologizes for not... Birgit, uh, vă rog să scuzați că nu poate fi astăzi aici, uh, pentru că Partidul Social Democrat din Germania are o conferință la care ea um, participă, însă dorește să vă transmită susținerea pentru abordarea raportorului, o evaluare de impact este importantă și, de asemenea, serviciul nostru juridic trebuie implicat uh, pentru uh, lămuriri, pentru a avea argumente mai solide. No matter how strong opposition from the Council is. Trebuie să nu cedăm Consiliului și să continuăm să solicităm un proces echitabil pentru toți suspecții și persoanele acuzate. Mulțumesc! Thank you very much. Are there any other colleagues? Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Nu. În acest caz, uh, din nou, mulțumim domnului De Jong, îi urăm succes uh, triloguri și mm, cu ocazia viitoarei președinții, care va fi una proactivă, sunt convins, am avut deja reuniuni cu ambasadorii și uh, cu alți înalți funcționari și l-am vorbit despre importanța pentru noi acestui dosar. Deci haideți să fim în continuare activi. Vă mulțumesc. Dragi colegi, uh, terminând cu dosarul meu, aș dori să vă, uh, mă refer la punctul numărul 16 pe 17 decembrie la 9.30 la Strasbourg va fi ea. Iată, am organizat o reuniune de comisie la Strasburg, ca și cum n-ar fi destul de dificilă sătura de la Strasburg. Deci la 9.30 Strasburg și apoi pe 21 decembrie la Bruxelles și 22 decembrie la Bruxelles. Dacă nu mai e nimic la diverse, atunci vă mulțumesc, dragi colegi, pentru că ați participat astăzi. Să știți că apreciez prezența noastră aici, mai ales cei care au rămas până la sfârșit și uh, cu aceasta o seară bună!